toate eforturile pentru ca Irlanda să revină într-o situație de creștere și prosperitate. Mulțumesc, domnule președinte. De... Mulțumim, domnule vicepreședinte, comisar. S-a încheiat dezbaterea. Trecem acum la punctul următor de pe ordinea de zi, situația regimului european comun în domeniul aziului după decizia Curții Europene pentru Drepturile Omului. Are acum cuvântul doamna comisar Malmström, pe care o salut. Signora comisario, le ho dato la parola. Doamna comisar, aveți cuvântul. Very much, uh, Mr. President. Mulțumesc, domnule președinte, doamnelor și domnilor Decizia din 21 ianuarie din partea CEDO în cazul MSS uh, Grecia, Belgia, demonstrează în mod clar că avem nevoie de un nou sistem de azil în Uniunea Europeană, pentru că există uh, prevederi clare în ceea ce privește protecția internațională. Aplicarea achiului și regulamentul de la Dublin reprezintă elemente importante ale uh, achiului din domeniul azilului din momentul de față. Statele membre au întotdeauna obligația să asigure că drepturile fundamentale sunt respectate, iar decizia Curții CEDO a uh, reamintit aceste principii. Decizia nu afectează principiile de bază ale sistemului de la Dublin, un sistem clar de identificare, care este statul care este responsabil pentru examinarea dosarului de aplicare pentru azil, acces garantat pentru, la proceduri pentru cel care solicită azil și o claritate a procedurilor. Cu toate acestea, reevaluarea sistemului Dublin făcută de către Comisie demonstrează că există loc și de mai bine. Deja în 2008, Comisia a propus o revizuire a sistemului Dublin tocmai pentru a corecta neajunsurile. Și e vorba de gradul de protecție pentru uh, solicitanții de azil, pe de o parte, cât și eficacitatea întregului sistem pe de altă parte. Deci uh, salut sprijinul Parlamentului European Uh, în acest sens, pentru că Parlamentul a invitat Consiliul și Comisia să conlucreze pentru a îmbunătăți regulamentul de la Dublin. Și un astfel de compromis trebuie să includă și mecanisme de urgență, uh, suspendarea transferului în cazul în care există situații excepționale. Acestea trebuie să fie incluse în sistemul de azil, în așa fel încât să avem soluții uh, cât mai largi, cât mai flexibile pentru cazurile ce se vor prezenta. E nevoie de mai multă coordonare colaborare și mai multă conlucrare între partenerii sistemului Dublin. Și Comisia uh, uh, înțelege foarte bine că anumite țări sunt confruntate cu o presiune migratorie deosebit de mare și că nu există uh, întotdeauna o funcționare uh, perfectă a întregului sistem. Deci e nevoie de revizuiri. Ex- a existat o, o procedură de încălcare adresată împotriva Greciei în 2007 Grecia s-a angajat să-și reformeze sistemul de azil, bazându-se pe planul național de acțiune care a fost înaintat către Comisie în 2008 și care stabilea măsuri pe termen scurt și pe termen lung. Și e vorba de evoluții pozitive care s-au concretizat în Grecia. În același timp, Comisia și-a intensificat eforturile pentru a asista Grecia în uh, aceste demersuri și aceste, uh, acest sprijin este de fapt asistență practică, uh, competențe, expertiză în domeniul returnării, uh, gestiunii de frontiere și așa mai departe. Și de asemenea, bineînțeles, și cooperarea extinsă cu țările învecinate, mai ales cu Turcia. Și domnule președinte, în final aș dori să spun că Uniunea Europeană se bazează pe anumite valori, libertate, democrație, egalitate, statul de drept și respectarea drepturilor fundamentale. Azilul reprezintă unul din aceste drepturi fundamentale pe care Uniunea Europeană s-a angajat întotdeauna să le promoveze și să le respecte. Și Comisia Europeană își dorește într-adevăr să existe un sistem comun de azil care să fie eficient și corect și uh, în așa fel încât să putem garanta drepturile omului în acest spațiu de libertate, justiție și egalitate. Mulțumesc, spune domnul președinte, și acum, timp de două minute, are cuvântul domnul Weber. Stimate domnule președinte, președinte, domnule comisar, această problemă este cât se poate de actuală. Am trăit-o în Lampedusa recent și ea mișcă um, oamenii din Europa. Trebuie să fim mândri de ceea ce a dezvoltat uh, Europa până acum, standarde comune care se desfășoară în mod corespunzător. Avem standarde comune referitoare la abordarea copiilor, la abordarea familiilor și ar trebui să fim mândri de toate acestea, pentru că Europa este un spațiu care oferă ajutor, oferă parteneriat pentru cei care au nevoie de asta pe acest pământ. În uh, comisii, uh, la comisie, în Consiliu trebuie să decidem cum se desfășoară lucrurile în practică și anumite persoane în Grecia au fost condamnate pentru că uh, nu au uh, acceptat uh, situația de fapt și nu au știut cum să abordeze. Și constatăm că lucrurile nu funcționează în practică așa cum ar trebui. De aceea ar trebui să acționăm mai rapid, să reușim să îi dezvoltăm standardele care ne sunt importante ceva mai repede și să le și implementăm în mod corespunzător. În cazul concret Grecia vreau să atrag atenția asupra faptului că avem o uh, graniță care poate fi uh, asigurată din două părți și sunt uh, dezamăgit de uh, modul în care se comportă Turcia în acest sens pentru că avem uh, un tratat, uh, un con- un acord de readmisie care, pe care l-am semnat cu Turcia și mm, avem uh, pretenții mai mari din partea Turciei și de asemenea dorim ca aceasta să depună eforturi mai mari. De asemenea, solidaritatea uh, trebuie să fie mai puternică, vrem să uh, lucrăm cu Frontex, cu asistență practică. Uh, această asistență este oferită și în cazul Greciei și în cazul Lampedusei, Italia. Această solidaritate este mai solicitată decât oricând în acest moment. Mulțumesc, domnule Weber, și dau acum cuvântul domnului Lambrinidis, din partea socialiștilor, pentru un minut. Πώς ανέδειξε η απόφαση του δικαστηρίου, Είμαστε Mulțumesc, domnule președinte. Decizia uh, luată de CEDO demonstrează că există neajunsuri în ceea ce privește sistemul uh, Dublin. Cu atât mai mult cu cât uh, masa migratorie este uh, inegal distribuită între statele membre. Și știm că refugiații sau migranții sunt undeva într-o capcană la mijloc. 90% din imigranți și solicitanții de azil care ajung în Uniunea Europeană nu sunt tratați în același fel în funcție de țara în care ajung. Și știm că există probleme în Spania, în Italia, în Grecia, în Malta. Uh, noi suntem la frontierele externe și faptul că nu există o politică externă suficient de integrată uh, duce și la mai multe probleme în acest domeniu. Țara mea a făcut eforturi uh, suplimentare pentru a îmbunătăți situația din punct de vedere al azilului, însă se pare că nu este suficient. Și un nou sistem de probabil ne va permite, o revizuire a acestea ne va permite să ne asigurăm că avem într-adevăr solidaritate între statele membre. Asta își dorește Parlamentul European. Noi nu ne dorim ca unele țări la Consiliu să, uh, să, să, să se uite la spectacol și să se spele pe mâini. Mulțumesc, domnule Lambrinitis, și acum dau cuvântul doamnei Wikström. Mulțumesc, domnule președinte. Este clar că după ceea ce ceea ce a spus CEDO, uh, Grecia și Belgia au fost condamnate pentru că nu au uh, abordat în mod adecvat uh, situația unui afgan. Dar acesta nu este un caz izolat. După cum a spus raportorul Parlamentului pentru revizuirea regulamentului de la Dublin, sunt în favoarea acestei hotărâri pentru că se demonstrează faptul că toate statele membre trebuie să evite retrimiterea, uh, retrimiterea persoanelor în Grecia până nu se clarifică situația. Deci trebuie să existe o solidaritate la nivel european, trebuie să existe un sistem de azil uh, până în 2012, deci trebuie să dăm o responsabilitate și să ne ajutăm unii pe alții. Deci aș vrea să știu din partea Comisiei dacă după această hotărâre um, își va schimba poziția în ceea ce privește regulamentul de la Dublin. Aș dori să știu de asemenea, din punct de vedere statistic, pe ce se bazează pentru a retrimite aceste persoane în alt stat membru. Parlamentul are o poziție foarte clară în ceea ce privește acest regulament. Nu trebuie să se uite drepturile minorilor și alte norme și în ceea ce privește recursul în justiție. Am dori să existe însă o bună cooperare. Mulțumim. Are cuvântul doamna Sargentini acum. Mulțumesc, domnule președinte. Acum se pune întrebarea cum vom continua. După ce Curtea Europeană pentru Drepturile Omului de la Strasbourg a spus că aceștia nu sunt solicitanți de azil și că ei pot fi trimiși înapoi. În țara mea, Ministerul Justiției a știut deja cum stau lucrurile. Noi îi susținem pe greci în uh, întărirea controlului la graniță și apoi putem să-i trimitem uh, pe uh, solicitanții de azil uh, înapoi în Grecia. Însă, acesta nu este răspunsul corect, pentru că aici s-a spus din stânga și din dreapta că avem nevoie de un sistem de la Dublin uh, care să se bazeze pe o reglementare din perspectiva solidarității. Altfel, lucrurile vor fi tot mai dificile în această zonă. Sunt uh, alte țări în care nu apar, nu, nu vin atâtea uh, nave, atâtea vapoare cu refugiați. Și în Lampedusa situația este dificilă, se încearcă supravegherea mai atentă a granițelor, însă apar în continuare incidente neprevăzute. Domnule comisar, sistemul de la Dublin este unul depășit în prezent și întrebarea este când putem să ne așteptăm la noi mișcări pe această direcție. Sunteți de aceeași părere cu noi că acest sistem este depășit și că noi, țările din Nord, suntem obligate să arătăm solidaritate, să dăm dovadă de solidaritate. Săptămâna trecută, Curtea de Justiție de aici, de la Strasburg, a spus că solicitările Uh, conform articolului 139, au crescut de 4.000 de ori pentru că sistemul de la Dublin nu funcționează. Iar acest caz MMS împotriva Belgiei a arătat că cea mai mare parte a vinei se află de partea guvernului belgian. Aceștia sunt cei care trebuie să plătească cel mai mult acum pentru că ei au fost neglijenți. Când putem să ne așteptăm ca, conform sistemului de la Dublin, să se facă anumite modificări, astfel încât să ne asigurăm că asemenea oameni nu mai devin victime ale inumanității anumitor persoane? Doamna Sargentini, domnul Madlener dorește să vă pună o întrebare. Cartonașul albastru, sunteți, uh, acceptați întrebarea? Bine, vă rog. Dank u wel, eh, voorzitter. Mevrouw Sargentini, Waarom hoor ik u niet zeggen... Mulțumesc, domnule președinte, Sargentini. De ce nu aud uh, nu vă aud spunând că și Turcia are un comportament greșit, lăsând să treacă toate aceste persoane. De ce nu spuneți că dreptul european pentru azil uh, abuzează, uh, este abuzat de foarte multe persoane? Sunt mulți care procedează greșit cu acest sistem pentru că este unul foarte complicat. Vă rog, puteți răspunde. Mulțumesc pentru această întrebare, mulțumesc uh, că îmi dați posibilitatea de a răspunde la această întrebare. Eu cred că trebuie să căutăm întotdeauna vina la noi înșine, pentru că Europa are propriul sistem de azil pe care nu l-a reglementat în mod corect și până nu vom face acest lucru, până nu vom fi dispuși să susținem Grecia în această chestiune, până nu vom fi dispuși să ne asigurăm că toată lumea va fi uh, judecată în mod egal, fie că sunt refugiați politici, fie că sunt alt tip de refugiați, până nu vom uh, îmbunătăți toate aceste lucruri, nu vom putea progresa. Vă dau dreptate, traficanții uh, de oameni trebuie și ei să fie pedepsiți și abordați și Turcia, într-adevăr, ar trebui să dezvolte un sistem pentru azilanți adecvat. Însă, vreau să, ne pri- să privim uh, mai întâi în propria curte pentru a găsi o soluție raportată la noi. 30. Domnul Kirchhoff, un minut și jumătate. Mulțumesc, domnule președinte. E adevărat că ne confruntăm aici cu un sistem care nu funcționează. Este clar că Uh, legislația europeană și decizia CEDO se află oarecum în conflict. Legislația europeană trebuie să fie implementată și nu temperată. Eu cred că Uniunea Europeană este ar putea fi mai bine echipată să facă față acestei, acestor fluxuri obligatorii printr-un nou sistem, dar nu printr-o mai mare armonizare a legislațiilor europene, dar, ci prin uh, solidaritate, comunicare, conlucrare între vecini europeni. Și trebuie să vedem că în momentul în care se înlătură o povară dintr-un loc, aceasta apare în alt loc. Și bineînțeles avem anumite datorii față de celelalte state membre, partenerii noștri. Uh, trebuie să garantăm celor care solicită azil că viața lor va fi, uh, uh, nu va fi pusă în pericol. Însă trebuie să vedem uh, relația care există între legislația europeană, legislația din statele membre și decizia curții. Uh, Aș dori să știu cum anume Comisia va putea pe termen lung să gestioneze aceste aspecte. Ne puteți asigura că uh, nu vă veți mulțumi doar la instaurarea unor noi legislații în domeniu, ci că veți integra această decizie a CEDO în uh, viitorul mecanism și eventual să găsim și metode pentru a susține Grecia și celelalte uh, state membre din Sud pentru a face față unor astfel de poveri. Mulțumesc, domnule Kirchhoff. Și acum are cuvântul domnul De Young. Un minut mulțumesc domnule președinte mai întâi a dori să mulțumesc domnului comisar Malmström și să îmi exprim sprijinul față de afirmaiile sale. Um, Dânsul, dânsa uh, a hotărât Comisia va lucra din nou pe pachetul pentru azil săptămâna trecută. Italia se confruntă cu cele mai mari dificultăți uh, pentru um, a oferi azil um, solicitanților. Celelalte state membre stau și se uită. Și cu siguranță, peste câtva timp, Curtea Europeană uh, Uh, va hotărâ uh, să suspende și solicitările de azil din Italia, așa cum s-a întâmplat în Grecia. Trebuie să se ajungă la un acord uh, în legătură cu o modalitate umană de a oferi azil. Aș dori să știu cum putem ajuta și noi Comisia pentru a face presiune asupra statelor membre să ia acțiuni. Dau cuvântul acum domnului Madlener. Ja, voorzitter, weer mag... Mulțumesc, domnule președinte. Într-adevăr, încă o dată, Olanda poate să recunoască ceea ce s-a întâmplat. Trebuie, în primul rând, să ne confruntăm cu vina, Trebuie să preluăm 2000 de refugiați pe care nu putem să-i trimitem înapoi. Acești solicitanți de azil, pe aceștia noi vrem. Am uh, suferit destul de mult în baza iluziei multiculturalității. Iar noi, țările de jos, suntem de părere că Europa ar avea nevoie de un sistem politic privind azilul mult mai sever. Grecia este de asemenea o victimă, o victimă a unor vecini cu un sistem slab migranții din Turcia și cei care trec prin Turcia atât de ușor, aceștia trebuie să poată fi respinși printr-un sistem bine dezvoltat. Trebuie să construim niște ziduri, trebuie să pedepsim de asemenea și Turcia, pentru că îi lasă pe acești migranți ilegali să treacă spre Grecia. Și sigur că uh, legislația în domeniu trebuie să fie mult mai severă, pentru că 90% dintre solicitanții de azil nu sunt uh, persoane care ar avea nevoie de azil, ci ei caută doar fericire economică. Mulțumesc! Mulțumesc. Acum are cuvântul domnul Papa Nicolau pentru 1 minut și 30 secunde. Mulțumesc, domnule președinte. Pentru a continua această dezbatere, aș putea să fac sugestia următoare, având în vedere dificultățile cu care se confruntă țările din Mediterana și țările din Sud în domeniul imigrației, și având în vedere că mare parte din cei care ajung în țările din Sud vin în Europa pentru a găsi o viață mai bună, atunci trebuie să ne punem întrebarea, ce putem face? Știm că acești oameni vin, ajung la Lampedusa și ajung în Europa pentru că încearcă pur și simplu, prin, trecând prin Turcia, încearcă să ajungă în Grecia, încearcă să ajungă în Uniunea Europeană, pentru că există un acord, spre exemplu, în ceea ce privește vizele. Uh, există anumite rute, rute de migrație prin Spania, prin uh, Italia, prin Grecia. Și atunci întrebarea este următoarea. Dacă un solicitant de azil ajunge într-una din țările din Uniunea Europeană și se prezintă în fața unui uh, tribunal național Uh, înainte ca subiectul să poată fi analizat de acel Tribunal Național, el se prezintă în fața CEDO, atunci ce se va întâmpla? Eu cred că, într-adevăr, există oameni care merită să obțină uh, statutul de uh, azilant, însă acest lucru se poate face numai prin proceduri aplicate în mod corect. Și apoi, de multe ori, acești migranți sunt returnați către Turcia, însă până când sunt returnați, durează 2, 3, 4 ani Uh, până când se întâmplă ceva concret. De aceea trebuie să recunoaștem că ne aflăm mai acum într-o situație de criză. și oameni care se află uh, în te, pe teritoriul Uniunii Europene sunt uh, de ani de zile, sunt abia acum returnați către Turcia. Mulțumesc, până domnule președinte, are acum cuvântul doamna Sylvie Guillaume. Merci. Mulțumesc. Trebuie să amintim uh, mai întâi anumite angajamente, ar fi cel din octombrie 2008 în Pactul European pentru Imigrație și Azil, în care se asigura că a venit momentul pentru a lua noi măsuri pentru a perfecționa regimul comun de azil european și pentru a oferi mai multă protecție în Uniunea Europeană. La peste doi ani de la această promisiune, propunerea comisiei sunt, uh, propunerile comisiei sunt acum în negociere, dar acest regim european de azil și procesul de armonizare uh, Uh, nu reușesc uh, să se impună. Curtea Europeană a Drepturilor Omului, decizia Curții uh, Drepturilor Omului reprezintă un moment important, bineînțeles subliniază slăbiciunile sistemului de azil din Grecia, cere Greciei să-și suspende regimul și să ia alte inițiative. Dar dincă de această situație, este pus sub semnul întrebării întregul sistem european de azil, mai ales bazele acestuia, și anume regulamentul de la Dublin uh, și uh, postulatul uh, pe care se bazează, și anume că sistemele de azil sunt echivalente în Uniunea Europeană. Și se arată cum în mod paradoxal, sistemul comun european a creat injustiție, atât pentru solicitanții de azil, cât și pentru statele membre. După această decizie uh, se impune o acțiune clară uh, înainte ca sistemul grec să fie operațional. Statele membre trebuie să suspende retrimiterea imigranților în Grecia și uh, să le examineze solicitările. Hotărârea C2 um, reprezintă un semnal pentru toate părțile pentru o mai bună armonizare și o revizuire, mai ales a regulamentului de la Dublin. E vorba de uh, mecanisme de suspendare a transferurilor, uh, așa cum propune și Comisia. Um, hotărârea CEDO uh, pune într-o nouă lumină acest regulament și cooperarea intraeuropeană. Trebuie să se relanseze discuțiile în legătură cu mecanismul unui sistem de suspendare cu un regulament clar determinat și apoi hotărârea trebuie să fie pârghe pentru a sprijini în uh, timpul negocierilor celelalte modificări regulamentului sprijinite de comisie, mai ales în ceea ce privește garanțiile din acest dispozitiv. În fine, hotărârea CEDO trebuie să permită uh, o reflexie uh, în legătură cu uh, sistemul de uh, conceptul de vulnerabilitate în ceea ce privește solicitanții de azil uh, și să se țină cont de costurile transferurilor conform regulamentului de la uh, Dublin. Astăzi, multe semnale de alarmă ne arată că trebuie să re- revizuim acest regulament și să creăm un adevărat sistem comun bazat pe o abordare solidară și responsabilă. Mulțumesc. Are cuvântul acum uh, doamna Hirsch. Mulțumesc, domnule președinte. Stimată doamnă comisar, astăzi vorbim despre sentința CEDO și, în ultima instanță, este vorba despre Belgia, dar afectează fiecare stat membru în sine din Uniunea Europeană. Și și Germania s-a decis să nu mai trimită solicitanții de azil înapoi în Grecia. Întrebarea pe care trebuie să ne punem în acest moment este ori aceea pe care a abordat-o și colegul nostru, deci să ridicăm niște ziduri în jurul Europei, asta este una dintre posibilități, sau altă posibilitate pe care o pentru care optez eu în calitate de uh, liberal, dorim să avem în continuare un sistem de azil, dar unul care să fie bine dezvoltat și configurat. Asta înseamnă că fiecare solicitant de azil trebuie să aibă șansa să beneficieze de o procedură corectă. Trebuie să ne fie clar că nu ar fi o dovadă de solidaritate și nici nu ar fi acceptabil ca statele din Sud să poarte singure această povară. Sigur că din punctul de vedere al situării, uh, ele sunt vizate în mod direct, chiar și acum cazul Lampedusiei cu refugiații din Tunisia, însă acesta devine, aceasta devine o stare permanentă, o stare permanentă pe care aceste țări nu o pot suporta. Și Germania, când uh, s-a vorbit despre liberalizarea uh, Kosovoului, um, regimul de vize în Kosovo uh, foarte mulți kosovari au ajuns în, în Germania și nici noi nu am putut face față cum trebuie acestei situații. Deci, dacă dorim să avem un sistem european de azil bun, atunci trebuie să ne bazăm pe viitor pe foarte multă solidaritate, să configurăm sistemul bazându-ne pe mai multă solidaritate, pentru că în forma actuală el nu mai poate exista. Mulțumesc! Acum are cuvântul doamna Carmen Romero Lopez pentru 1 minut și 30. Mulțumesc, domnule președinte. domnilor, afganul care a fost de fapt uh, motivul principal al deciziei luate de CEDO, nu era un imigrant și nici nu a încercat să abuzeze și nici nu a fost victima unui trafic de ființe umane și nici nu a invocat Convenția de la Geneva pentru că nu a fost persecutat. Era un solicitant de azil. Dacă ar fi fost solicitant de azil, ar fi avut protecție internațională. Decizia CEDO are o importanță deosebită pentru că știm cât de multe pot depinde de această decizie, având în vedere numărul de dosare care sunt refuzate, având în vedere numărul de dosare care sunt pur și simplu întârziate. Ce s-ar întâmpla dacă ar exista Uh, decizii uh, CEDO adresate împotriva statelor membre. Ce se va întâmpla cu Uniunea Europeană? Nu trebuie să pierdem în vedere situația drepturilor fundamentale și trebuie să cerem celor care uh, doresc să plece din cauza războiului și cei care plec din cauza sărăciei. Ei bine, știm că aceștia sunt două categorii de persoane diferite și trebuie să vedem uh, dacă este acceptabil ca ei, aceste persoane să fie fie închise timp de șase luni, șapte luni de zile în centre de detenție până când se clarifică situația. Nu știu dacă se poate acest lucru. Procedurile nu sunt toate identice. Nu toate statele membre au exact aceleași proceduri. Știm că există o lipsă de solidaritate și asta provoacă situația cu care ne confruntăm acum și afganul respectiv a fost uh, despăgubit pentru daune morale. Însă trebuie să ne asigurăm că nu se vor mai întâmpla astfel de lucruri pe viitor, astfel de persoane care se află în tabere de refugiați timp de ani de zile. Nu putem să ne permitem să continuăm să negăm această realitate. Cu siguranță că sistemul nostru este perfectibil și de aceea trebuie să mergem mai departe, doamna comisar. Grazie. Onorevole Grisbeck. Mulțumesc. Doamnă Grisbeck, fără doriți să puneți o întrebare conform procedurii cartonașului albastru sau doriți să participați la procedura spontană de luare a cuvântului? Bine, atunci vă rog data viitoare să ridicați cartonașul alb. Trecem deci la procedura spontană de luare a cuvântului și are cuvântul domnul Busutil. Mulțumesc, domnule președinte. Hotărârea Curții Europene nu reprezintă o hotărâre împotriva Belgiei sau împotriva Greciei. Este o hotărâre împotriva regulamentului de la Dublin, pentru că regulamentul de la Dublin a permis Belgiei să transfere acest cetățean afgan înapoi în Grecia. Și nu este corect acest lucru. Nu e corect ca țările care au frontiere externe ale Uniunii să-și asume toate responsabilitățile, toată povara, pentru că aceste țări nu trebuie să fie uh, câinele de pază pentru celelalte țări ale Uniunii. Deci, după hotărârea curții, uh, este normal că atunci când o țară transferă solicități de a ține înapoi în altă țară europeană, care, se află, care suferă depresiuni, eh, cum s-a întâmplat cu Grecia atunci, eh, reprezintă o încălcare a drepturilor omului și a Convenției Europene a Drepturilor Omului. Țări ca Germania sau Regatul Unit au recunoscut acest lucru și au suspendat eh, de la sine transferurile, dar tre, um, regulamentul de la Dublin trebuie reformat cât mai repede. Mulțumesc! Domnule Busutil, are cuvântul domnul Bavro Nicolaus. Mulțumesc, domnule președinte. Motivul pentru care mă simt obligat să iau cuvântul în cadrul procedurii CHTI este acela că subiectul Cipru nu a fost deloc abordat și problema Uh, migranților din Cipru. Cipru este un stat mic de jumătate de milion de locuitori și uh, acolo intră foarte multe uh, vin foarte multe refugiați care vin prin intermediul liniei verzi, cam 30-50 de persoane zilnic imigrează către Cipru. Această cifră poate ajunge la jumătate de milion. Noi nu avem uh, suficiente centre de preluare a solicitanților de azil, iar uh, aceștia nu pot fi cazați nicăieri, practic, iar noi nu putem nici să-i retrimitem în țara din care vine, pentru că ei vin din zone ocupate și de multe ori ei își distrug documentele de identitate și îi rămân pur și simplu pe insulă. Mulțumesc! Dau acum cuvântul doamnei Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar. Lucrurile stau într-adevăr așa. Cu siguranță nu avem nevoie de ziduri în ceea ce privește azilul, Uh, s-a făcut această propunere, însă eu cred că cei care spun așa ceva nu înțeleg nimic din valorile europene. Pe noi ne interesează să apărăm uh, drepturile fundamentale și valorile fundamentale și dacă cineva se refugiază dintr-o țară și caută azil la noi, dacă cineva în mod voluntar uh, se suie într-o barcă suprapopulată și își riscă viața în acest fel, cred că trebuie să îi primim. Avem nevoie de proceduri corespunzătoare, de proceduri adecvate pentru solicitanții de azil și, de asemenea, asemenea, uh, trebuie să ajutăm și țările în care ajung ei în Europa, pe care nu putem să le lăsăm uh, pur și simplu singure. Trebuie nu putem să spunem că nu dorim să preluăm pe nimeni și vrem să-i trimitem pe toți înapoi, pentru că suntem într-o uh, continuă schimbare demografică, avem nevoie de integrare și de azilanți care să dorească să rămână la noi. Nu este numai o chestiune de umanitate, ci și de rațiune la nivel european. De aceea avem nevoie de soluții pe ambele direcții. Mulțumesc! Mulțumesc. Dau acum cuvântul uh, domnului Mölzer. Mulțumesc, domnule președinte. Conform sentinței CEDO, sistemul de azil din Grecia este inuman. Inuman pentru că s-a luat o decizie, uh, pentru că o decizie definitivă poate dura cam 5 uh, ani până să se dea. Însă, Aici sunt falsificate documente, sunt anumite certificate care nu sunt luate în considerare și întreaga lege a azilului este uh, abuzată. După proceduri de ani de zile, uh, un azilant uh, face apel la sistemul umanitar. Trebuie să spunem cu sinceritate că Uniunea Europeană nu poate să preia toți refugiații economici din toată lumea, pentru că Uniunea Europeană, de asemenea, investește foarte mulți bani în asistență și ajutor umanitar și în dezvoltarea pentru cooperarea pentru dezvoltare. Sigur că trebuie să avem uh, niște, uh, un sistem bine configurat și uh, azilanții, solicitanții de azil trebuie să fie tratați uh, în mod corespunzător, dar uh, trebuie să avem o politică bine structurată. Mulțumesc, domnule Molzer. Domnul Iacolino. Mulțumesc, domnule președinte. Au crescut fluxurile migratorii eh, și acest eh, lucru necesită ca pachetul pentru azil eh, să fie abordat preferențial în Consiliu. Această inițiativă, dacă este sprijinită de comisie, va permite reglementarea într-un domeniu complex. S-ar defini strategia Italiei, care trebuie să evite transferurile uh, ca cele despre care am discutat uh, astăzi. Bineînțeles, trebuie apărate drepturile fundamentale, dar această exigență trebuie să fie um, trebuie să fie acompaniată de, de uh, respectarea obligațiilor. Doamnă comisar, trebuie să existe un cadru normativ clar uh, Uh, și sunt convins că cu contribuția dumneavoastră vom putea uh, transmite Consiliului un nou uh, text în consecință. No. Vă mulțumim, domnule Iacolino. Are cuvântul acum domnul sau doamna Messner. Cer scuză. La parola onorevole Grisbeck. Îmi cer scuze, are cuvântul doamna Grisbeck. Euh, Mulțumesc, domnule președinte. Întrebarea mea va fi foarte scurtă, pentru că dezbaterea a fost densă și am senzația că, dincolo de câteva mm, extreme, avem cu toții aceleași îngrijorări. Aș dori să o întreb pe doamna comisar, cum anume își dorește uh, ei să contracareze anumite idei, anumite pr- uh, idei preconcepute împotriva Greciei, împotriva Turciei, chiar dacă, bineînțeles, există dificultăți, chiar dacă condițiile sunt deosebit de dificile pentru cei care se află în centrele de uh, uh detenție pentru imigranți. Și chiar dacă statele membre sunt libere, au de posibilitatea să găsească soluții inovatoare, spre exemplu să construiască un zid, un, pere, un, un zid, ceea ce mi se pare nerealist, ar trebui totuși să vedem dacă nu cumva uh, am putea să, face, să facem față unor situații conjuncturale, precum cele, spre exemplu, de pe insula Lampedusa, să cooperăm uh, în așa fel încât să, în mod structural, să găsim o soluție pentru uh, țările din Sud. Iată că a venit momentul să revizuim uh, rapid uh, sistemul de la Dublin, în așa fel încât să împărtășim în mod umanist, în mod echitabil uh, povara în Uniunea Europeană. Și putem să facem acest lucru doar dacă vom avea un drept de azil european autentic, care devine din ce în ce mai urgent. Mulțumesc, doamna Grisbeck, și în concluzia, pentru a încheia procedura uh, catch de aia, are cuvântul domnul Silvestris domnule președinte. Valorile pe care se bazează Uniunea Europeană, drepturile omului, drepturile fundamentale, nu pot să fie puse în discuție. O hotărâre a Curții Europene uh, necesită o uh, reflexie urgentă și luarea de inițiative rapide și eficiente. Această hotărâre impune elaborarea, definirea și punerea aplicarea unei strategii unitare uh, procedurile de azil trebuie să fie revizuite repede și bine, dar țările frontaliere, cele care fac față unei situații de urgență, Uh, care nu este pentru aceste țări doar, dar care uh, sunt presiune asupra întregii Europe prin aceste țări, nu pot să fie lăsate singure de Uniunea Europeană. Țările frontaliere nu pot să-și asume singure responsabilitatea și cheltuielile și organizarea uh, pentru solicitările de azil care necesită evaluări de durată și nu pot uh, să aibă repercusiune asupra demnității migranților, care trebuie totuși garantată. Mulțumesc. Mulțumim, domnule Silvestris. Are cuvântul pentru a trage concluziile doamna Cecilia Malmström. Doamna comisar, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc tuturor celor care au contribuit. Cred că este o dezbatere foarte interesantă, însă sistemul de la Dublin nu este suminat complet în sub forma în care există acum. Independent de acest regulament, există anumite formulări care stabilesc că statele membre sunt obligate să uh, se asigure că drepturile fundamentale sunt respectate. Însă sunt anumite aspecte care sunt subliniate și de aceea trebuie să reformulăm Convenția de la Dublin și trebuie să o îmbunătățim. De aceea Comisia a propus îmbunătățiri pe această direcție și sunt bucuroasă să aud că dumneavoastră lucrați uh, de asemenea pe această direcție și că observați că este nevoie de mecanisme de urgență în acest context și vă sprijină într totul. Trebuie să ne accelerăm activitatea în ceea ce privește sistemul comun de azil. Cred că toată lumea este de acord cu acest lucru și sunt bucuroasă că lucrați atât de susținut pe această direcție. Trebuie să continuăm să publicăm uh, rapoartele și să încurajăm Consiliul să înceapă negocierile. Există multe diferențe între statele membre în prezent și acest lucru nu este sustenabil într-o Uniune comună cu uh, aplicare comună a standardelor și convențiilor, nu se poate să existe atât de, niște diferențe atât de mari ca în prezent. Oamenii trebuie să fie tratați într-un mod decent, trebuie să protejăm valorile, trebuie să avem sisteme eficiente, astfel încât uh, cetățenii să nu fie ținuți în detenție pentru mai multe luni de zile, pentru că acest lucru este inuman și, de asemenea, este foarte uh, scump pentru societate. Trebuie să vă încurajăm pe dumneavoastră și pe Consiliu să lucrați pe această direcție în continuare. În ceea ce privește Grecia, Comisia face tot ce poate pentru a susține uh, guvernul grec. Aceștia au un plan de acțiune foarte ambițios, care a fost clar de la bun început. Uh, sigur că lucrurile nu pot fi rezolvate peste weekend, sunt multe probleme care uh, necesită mai mult timp, însă trebuie să îi susținem. Există operațiuni Frontex, uh, s-a oferit asistență și de altă natură, de natură economică, expertiză tehnică, uh, administrativă și iată, în acest fel se dovedește solidaritatea europeană. Trebuie să ajutăm Grecia pentru că Grecia se află sub o presiune foarte mare și aceasta este o provocare europeană. Sigur că Grecia trebuie să își asume răspunderea cea mai mare, ei trebuie să facă mai mult și sunt convinsă, și sunt convinsă că nu zidurile sau vreun perete ar fi soluția, pentru că există alte reforme mai importante care trebuie făcute Centrul pentru uh, sprijin al azilanților de la Valeta reprezintă un pas pe această direcție și, sigur, trebuie să uh, luăm în continuare măsuri uh, constructive. Am finalizat negocierile în ceea ce privește acordul de readmisie. Sper ca toate statele să fie de acord cu acesta când se va întâlni Consiliul săptămâna viitoare. Cifrele pe care le am în ceea ce privește 2009-2010, 28 de solicitări de a retrimitere către uh, țările de origine. Deci 77% dintre ele au fost acceptate. Cu toate acestea, statele membre doar 2.251 dintre aceste transferuri uh, le-au dus la bun sfârșit, deci 14% dintre ele au fost implementate. Vreau să vă mulțumesc încă o dată pentru sprijinul pe care ni l-ați oferit în ceea ce privește pachetul privind sistemul european de azil. Haideți să lucrăm în continuare împreună cele trei instituții pentru a încheia această treabă cât mai rapid și pentru a avea în sfârșit un sistem european comun de azil. Mulțumesc, doamne comisar. Pasiamo ora. Trecem acum la punctul următor de pe ordinea de zi măsuri urgente ale Uniunii pentru a sprijini Italia și alte state membre afectate de fluxuri migratorii excepționale. Dau imediat cuvântul doamnei comisar Cecilia Malmström. Mulțumesc, domnule președinte, doamnelor și domnilor. Vă mulțumesc pentru această dezbatere oportună pe marginea unei situații care merită toată atenția noastră. Comisia monitorizează situația